raportorul nostru de la, partenerul, de la Parlamentul European, adică doamna Valenciana. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 10 octombrie uh, vom sărbători Ziua Internațională împotriva pedepsei cu moartea și aceasta este o ocazie pentru Uniunea Europeană să-și reafirme rolul conducător în eforturile pentru abolirea pedepsei cu moartea și pentru un moratoriu universal în privința execuțiilor. Care este situația acum? Sunt câteva vești încurajatoare, dar și foarte multe vești proaste. O să încep cu cele proaste. 58 de țări din lume încă au pedapsa cu moartea uh, în legislație. 22 dintre ele uh, fac execuții, au făcut execuții în 2014. 16 dintre ele au executat un număr alarmant de mare de oameni. Sunt unele țări care nu dau niciun fel de informații despre numărul de oameni executați. China și Vietnamul, acestea sunt țări foarte importante, sunt uh, practic parteneri ai Uniunii Europene și ele ascund informații uh, pe care ar trebui să le cerem de la ei. Pentru că lipsa de date privind China subminează orice efort statistic de care avem nevoie pentru a evalua corect dimensiunile globale ale pedepsei cu moartea. Acesta este primul meu comentariu. Uniunea Europeană trebuie să ceară țărilor cu care are relații importante de parteneriat date privind numărul de persoane executate și privind utilizarea pedepsei cu moartea atât în foruri civile cât și militare. Numărul uh, de execuții totuși a scăzut cu 20% în 2014 și asta, uh, sigur, numai în țări în care avem date, din care avem date. Totuși, în unele țări, numărul execuțiilor a crescut uh, pe aceeași perioadă. și uh, acest clasament al rușinii este condus de Iran cu 229 de execuții și Uh, Arabia Saudită foarte îndeaproape, cu un număr similar. Și uh, cel mai mare aliat al nostru, America, este, Statele Unite, e foarte sus pe această listă. 35 de oameni au fost executați uh, în 2014 în Statele Unite. 607 au fost executați în 2014 și 70% în Iran, Irak și Arabia Saudită. SUA, Indonezia, Malezia, Japonia și Pakistan au executat în 2014 oameni cu dizabilități mentale, fizice și uh, intelectuale. A doua parte a discursului meu se va referi la așa numitul coridor global al morții, culoarul global al morții, vorbim de oameni care sunt în culoarul morții, dar nu au fost executați. În 2014 este o creștere de aproximativ 30% în numărul persoanelor condamnate la moarte față de 2013. A existat o creștere pe care o putem calcula, dar noi credem că este și mai mare. Mai mult de 500 de persoane este în Egipt, Pakistan, Bangladesh 142 și mai sunt Egiptul, Nigeria, Egiptul și Nigeria sunt, au avut creșterile cele mai mari în numărul de condamnări. La fel și aliatul nostru Statele Unite e foarte sus în clasament, 72 de sentințe cu moartea au fost date în 2014, global. Mai mult de 19.000 de oameni au fost condamnați la moarte în 2014 și 8.500 dintre ei în Pakistan, o țară care s-a angajat față, să respecte moratoriul. Am dezbătut uh, în Comisia DROA această situație și uh, am constatat că vrem să știm ce măsuri a luat Uniunea Europeană mm, pentru a susține campania de abolire a pedepsei cu moartea, mai ales începește relațiile bilaterale cu persoane care mențin pedepsa cu moartea. Vrem să știm cât de departe vrem să mergem și ce presiuni vrem să aplicăm. Suntem uh, uh, dornici să sacrificăm negocierile cu anumite țări pentru a promova abolirea pedepsei cu moartea. Unele țări uh, diferă de altele, altele însă sunt foarte similare cu noi și ne împărtășesc uh, opiniile. Și cred că ar fi legitim ca la, negocieri, la dificile negocieri pentru TTIP să adăugăm și uh, chestiuni legate de pedapsa cu moartea. Pentru că e vorba despre a salva vieți și este un angajament pe care l-am uh, făcut global și față de țări terțe. Mulțumesc! Uh, Excuse me? Uh, madam, do you accept blue card from Mr. Corvin? Doamnă, aștepta, acceptați o întrebare de la domnul Corvin Miche? From, whom? Yes? From whom? De la cine? Întreabă raportoarea. Din partea domnului Corvin Miche, spune președintele. Sincer, cred că ar fi mai bine dacă am uh, continua dezbaterea. Vă mulțumesc uh, pentru acest răspuns uh, onest. În numele Consiliului European, domnul Niculașic, aveți cuvântul, vă rog. Mr. President, honorable... Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru această întrebare importantă, crucială. Abolirea pedepsei cu moartea stă la baza valorilor noastre europene. Niciun stat nu are dreptul să decidă să, uh, să decidă viața sau moartea unui cetățean. Scopul reabilitării trebuie să stea tot timpul la baza pedepselor. Acestea sunt uh, cuvintele papei Francis în fața Congresului American, de curând. Din 1983, interzicerea pedepsei capitale face parte din achiul comunitar, face parte din identitatea noastră. Este o onoare că pot lua cuvântul în fața plenarei uh, Parlamentului European câteva zile înainte de 10 octombrie, ziua care comemorează um, eliminarea pedepsei cu moartea și care trebuie sărbătorită. Să nu uităm care este istoria noastră. În 70 uh, aveau loc execuții în uh, Europa Occidentală. Îmi amintesc că într-una din țările mai mari, un Um, președinte socialist abolise pedepsa cu moartea în 82 în spatele cortinei de fier. Execuțiile au continuat uh, până la finele anilor 80. Dar astăzi, în Uniunea Europeană, nu mai există pedepsa cu moartea. Lucrurile se pot schimba. Iar uh, noi trebuie să fim un vârf de lance al schimbării. Trebuie să fie clar un lucru să, haideți să nu ne temem să, să ridicăm chestiunea abolirii pedepsei cu moartea în acțiunile noastre externe, care trebuie să fie o piatră unghiulară a politicii noastre externe. Acum 10 ani, numai 59 de țări aboliseră întru totul pedepsa cu moartea. Acum, numărul, numărul țărilor a ajuns la 101. Acum 10 ani, 41 de țări uh, aveau încă pedepsa cu moartea. În 2013, numărul acestor țări unde pedepsa cu moartea mai există încă a scăzut la 22. Sunt totuși încă prea multe țări. Multe țări um, au uh, eliminat în practică pedepsa capitală și multe au redus folosirea sa. În, la ora actuală, 120 de țări uh, au uh, abolit pedepsa cu moartea în practică sau în legislație. Dar, cu toate acestea, în 2015, o mii de persoane au fost executate sau uh, sau condamnate la pedap- sau condamnate la moarte și mii de persoane se află în uh, coridoarele morții. Iar uh, cifrele sunt înspăimântătoare din 2014 și 2015. Abolirea pedepsei capitale în lumea întreagă necesită să nu precupețim niciun efort și angajamentul nostru politic pedepsa capitală pentru, uh, pentru traficul de droguri uh, este un abuz. Legislația internațională spune foarte clar că infracțiunile cu droguri nu reprezintă nu reprezintă infracțiuni care să atragă după sine pedepsa capitală. Din păcate însă, multe țări asiatice mențin pedeapsa capitală pentru aceste infracțiuni ca pedeapsă obligatorie. În Iran, 75% din cele, cele 60, 660 de execuții care au avut loc anul acesta au uh, fost cauzate de infracțiuni cu droguri. Același lucru este valabil și în Arabia Saudită și la un nivel mai scăzut. Aceasta nu este singura, aceasta nu este singura evoluție îngrijorătoare. Pedepsa capitală este atrasă de infracțiuni care nu sunt considerate grave, cum ar fi uh, infracțiuni economice, adulterul sau uh, relații sexuale între adulți uh, care consimțesc la acestea. Iar unele țări folosesc pedepsa capitală, pedepsesc cu moartea chiar și minori și persoane cu handicap. Nu putem ignora faptul că multe pedepse capitale sunt rezultatul unor uh, procese defectoase, fără proceduri de apel, fără proceduri de clemență. Unele țări au metode de execuție crude, cum ar fi decapitări publice, răstigniri, iar familiile persoanelor executate nici măcar nu sunt înștiințate. Domnule președinte, Uniunea Europeană este vârf de lance în ceea ce privește abolirea pedepsei cu moartea. Abolirea pedepsei cu moartea se bazează pe orientări concrete ale Uniunii Europene, iar combaterea pedepsei capitale reprezintă o prioritate a, nou, a noului plan de acțiune în ceea ce privește drepturile omului și democrației adoptat în uh, iulie anul trecut. În anul 2015, Uniunea Europeană s-a folosit toate căile diplomatice pentru a combate pedepsa cu moartea la nivel uh, internațional și condamnăm folosirea pedepsei cu moartea în anumite părți ale lumii, unele nu departe de noi. Iranul, Irakul, Arabia Saudită, Pakistan, Indonezia, Belorusia, Egipt, Japonia, uh, Singapore, Vietnam și SUA. Uh, SUA a fost în lumina reflectoarelor. 50 de condamnări au fost făcute și uh, sau, au uh, și uh, sau uh, noi am uh, am cerut întotdeauna abolirea pedepsei cu moartea la nivel mondial. Dar uh, unii consideră că noi nu ne-am manifestat destul de răsunător. Vreau să vă spun că e important să condamnăm pedepsa cu moartea, dar nu este suficient, fiindcă nu există nicio alternativă la implicarea alături de cei care nu ne împărtășesc valorile. Aceasta este cea mai eficientă contribuție pe care o putem avea în ceea ce privește combaterea pedepsei capitale. Iată de ce intensificăm dialogul cu cu țările care mai practică încă pedepsa capitală la toate nivelurile și facem eforturi din ce în ce mai mari, mai ales uh, în țările unde numărul execuțiilor a crescut sau unde s-a fost reintrodusă pedepsa capitală după uh, zeci de ani de moratoriu uneori. Strategiile noastre privind drepturile omului au identificat abolirea pedepsei capitale ca fiind uh, o prioritate pentru aceste țări dialogul privind drepturile omului a pus accent întotdeauna pe această chestiune, chiar și în momentul în care ne întâlnim cu țări uh, care uh, sunt uh, pe aceeași lungime de undă cu noi, cum ar fi SUA și Japonia. Se discută întotdeauna despre pedeapsa capitală cu toți interlocutorii noștri, indiferent de considerațiile noastre strategice. Discutăm cu omologii din Pakistan, uh, Irak, Arabia Saudită, dar și cu, dar nu numai, și spunem răspicat că pedeapsa capitală nu uh, rezolvă uh, terorismul și criminalitatea și vom uh, continua să facem același lucru. Relațiile bilaterale nu sunt singurul for unde putem ridica această chestiune. Conexiunile noastre regionale sunt la fel de importante. Africa, de pildă, reprezintă continentul unde se află Uh, cele mai multe țări care sunt unde, unde pedepsa capitală a fost abolită în practică. Și iată de ce Uniunea Europeană sprijină măsurile recente luate de Uniunea Africană în ceea ce privește adoptarea unui protocol suplimentar la Carta Africană a Drepturilor Omului în ceea ce privește abolirea pedepsei capitale. Punem la punct uh, o campanie în țările asiatice pentru Uh, a lansa o dezbatere publică privind demnitatea umană și viața oamenilor. Iar uh, Uniunea Europeană uh, s-a ocupat de rezoluția ONU privind moratoriul execuțiilor. Mă bucur că, să spun că datorită lobby-ului Uniunii Europene și datorită sprijinului Uniunii Europene, acest moratoriu a fost adoptat în decembrie 2013 cu un număr covârșitor de voturi pentru și cu 95 de uh, co-sponsori. Noi putem să fim un exemplu pentru, a, pentru abolirea pedepsei cu moartea, dar avem nevoie de parteneri. Iar uh, succesul înregistrat în ceea ce privește moratorul ne arată că nu suntem uh, singuri în această luptă. Domnule președinte, profit de această ocazie pentru a manifesta recunoștința în ceea ce privește uh, angajamentul Parlamentului European în ceea ce privește abolirea pedepsei capitale, care se oglindește în foarte multe rezoluții, în dezbaterile parlamentare, dar și în misiunile care au loc în țări terțe, unde membrii Parlamentului European uh, vorbesc pe șlau despre execuții, chiar și cu interlocutori mai dificili. Uh, există o rețea internațională de parteneri unde demnitatea umană este importantă și uh, și moratoriul pedepsei capitale reprezintă fundamentul uh, politicii noastre externe, care, pentru că este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene și uh, vom uh, provoca întotdeauna interlocutorii la acest subiect într-o lume în care nimeni nu poate să aibă drept de moarte asupra, niciun stat nu poate să aibă drept de moarte asupra cetățenilor săi. Mulțumesc! Vreau să vă spun că nu puteți folosi cartonașul albastru la declarația Consiliului, ci numai în momentul în care iau cuvântul alți membri ai Parlamentului European. Dau acum cuvântul membrilor grupurilor politice, începând cu domnul Adactuson din partea PPE-ului. Herr Talman, äh, Amnesty International... Mulțumesc, domnule președinte conformitate cu datele Amnesty International, majoritatea execuțiilor se produc la ora actuală în China. Pe locul 2, dictaturile Iran și Arabia Saudită. În Arabia Saudită se vorbește despre execuții ca de singura formă de uh, distracție publică pe lângă fotbal. Este vorba de Uh, decapitări și crucificări pe care le practică și statul islamic în aceeași formă. Noi considerăm că acestea sunt uh, dovezi de barbarie și de dorință de a face rău, dar nu putem să justificăm discu discuția privind um, pedepsa cu moartea doar vorbind despre modul în care se realizează execuțiile. Trebuie să vorbim despre mai mult decât atât, despre demnitatea umană, despre valorile creștine, despre faptul că oamenii trebuie să aibă dreptul să ispășească relele pe care le-au făcut. Uh, Trebuie să fie pedepsiți oamenii pentru faptele lor, nu să fie pedepsite persoanele. Iar pedepsa cu moartea încalcă aceste principii și încalcă dreptul la viață. 10 octombrie va fi a 13-a ediție a Zilei Internaționale împotriva pedepsei cu moartea, ceea ce reprezintă o șansă de a pune în valoare principiile de bază ale Uniunii Europene. Printre valorile noastre, demnitatea umană trebuie să fie prima. Mulțumesc în numele grupului SND. Are cuvântul domnul Pier Antonio Panzeri. Trei minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pedapsa cu moartea este cea mai crudă și mai degradantă pedapsă. Violează dreptul la viață și rămâne o pedapsă violentă care nu, are, nu și are locul într-un sistem modern de justiție. Multe țări justifică această pedeapsă pentru că previne crima violentă și face mai sigură societatea. Și o folosesc chiar și în infracțiuni legate de droguri. Și uneori această idee este susținută chiar și de opinia publică. Mulți oameni spun că abolirea pedepsei cu moartea duce la mai multă criminalitate, dar studii făcute în Canada contrazic acest uh, de la momentul în care pedepsa cu moartea a fost abolită, rata criminalității a scăzut cu 40% în această țară. Uh, pedepsa cu moartea are un efect de brutalizare asupra societății, este o sancțiune extremă pe care societatea o poate impune unei persoane, provoacă utilizarea forței și provoacă un ciclu continuu de violență. Dat fiind că criminalii știu că au comis o uh, infracțiune capitală, nu au niciun stimulent să-și reducă pedapsa și pentru că nu își pot uh, uh reduce pedapsa și comit și mai multe crime. Deci pot încerpe, încerca, de exemplu, să a, a ucidă martori. Trebuie să nu uităm că utilizarea pedepsei cu moartea în uh, uh infracțiuni conectate cu traficul de droguri este împotriva Uh, legislație internațională. Trei țări, mai multe țări fac asta, Sue, uh, Malaysia, Arabia Saudită, China, Indonezia și Malaysia și nu e nicio dovadă că această pedeapsă este mai descurajantă decât uh, o sentință de închisoare pe termen lung. Parlamentul trebuie să pună mai întâi drepturile omului, să se opună pedepsei cu moartea, și să explice oamenilor care sunt convinși de utilitatea ei că statele nu ar trebui să facă așa ceva. Amnesty International spune că susținerea publică pentru pedapsa cu moartea uh, vine dintr-o dorință de a scăpa de criminalitate și din nou sondajele din Statele Unite arată că susținerea pentru pedapsa cu moartea a scăzut de la 65 la 40% atunci când uh, s-a dat alternativa unei sentințe de închisoare pe viață. Sacrificarea unor vieți umane nu poate fi considerată o modalitate de a reduce costurile. Astfel de decizii nu se pot baza pe asemenea argumente. Reducerea populației uh, carcerale nu este un argument. Statele Unite au 2,5 milioane de uh, deținuți și dintre aceștia 3.000 au fost condamnați la moarte. Dacă toți au fost, ar fi executați, n-ar fi nicio diferență. N-ar avea niciun efect asupra aglomerării din închisori. Deci noi, în calitate de social spunem nu pedepse cu moartea și Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică puternică pentru a aboli peste tot. Președintele, mulțumesc, domnule Panțeri. Acum, numele grupului ECR,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 făcută corect. E drept că numărul de execuții din lume a scăzut și că a scăzut și numărul de state care mai au în vigoare pedepsa cu moartea, dar suntem departe de o abolire globală. Foarte adesea, Cifrele fac obiectul secretului de stat, dar știm că doar în Iran peste 600 de persoane au fost executate în prima jumătate a anului. De multe ori era vorba de infracțiuni nu foarte grave, cum ar fi adulter sau trafic de droguri, și situa situația este similară și în alte state. Salut faptul că s-a făcut încă o dată apel la uh, ONU, la Comisarul pentru Drepturile Omului, să se ceară abolirea pedepsei cu moartea în întreaga lume. Uniunea Europeană trebuie și ea să facă mai multe, nu și nu doar din motive economice. Și uh, dacă ONU va face progrese, noi îi vom susține cu siguranță. Mulțumesc, domnul Besera. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Pedapsa cu moartea este o definiție a cruzimii, a barbarității, spunea Victor Hugo. Uniunea Europeană este definită de valorile democratice și principiile sale democratice și noi trebuie să fim, uh, să încercăm să, să eliminăm pedapsa cu moartea din lumea întreagă, fiindcă noi nu suntem barbari și cruzi. Trebuie să dăm un exemplu uh, tuturor țărilor care, au, care condamnă oamenii la moarte, ziua în care se comemorează eliminarea pedepsei cu moarte și să dăm un exemplu pentru, pentru noi aici în Europa. Nu se poate să ne gândim la reinstituirea pedepsei cu moartea în Europa, fiindcă s-ar încălca tratatele europene. Aceasta este o sarcină monumentală. Nu putem să facem asta de unii singuri. Trebuie ca uh, SUA să abolească pedepsa cu moartea în toate sale pentru a pentru a încerca să punem capăt acestei practici împreună. Conform uh, Amnesty International, uh, China, Iran și Arabia Saudită sunt în topul execuțiilor. China în, în, în Arabia Saudită execuțiile publice sunt folosite, iar uh, un tânăr care a fost deținut din cauza că a participat demonstrație, acum este condamnat la moarte. Iar uh, um, um, dacă um, întrebăm uh, trebuie să trebuie spus că în Iran, unde execuțiile au loc uh, zilnic, sunt deținuți, sunt deținuți politici în închisoare pentru că au, care nu, au, nu sunt vinovați decât că au criticat conducerea nu putem să tolerăm cruzimea în niciun uh, stat, iar pedepsa capitală este cea mai uh, evidentă formă de cruzime. Mulțumesc din partea uh, GUE, doamna Vergia, un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Niciun act nu este mai barbar decât pedapsa cu moartea, indiferent de condițiile în care este executată. Este o luptă universală împotriva acestei uh, orori, dar din ce ce mai puțin pe ordinea de zi numărul aboliționiștilor crește și pentru asta trebuie să ne bucurăm. Totuși, Statele Unite rămân o pată pe obrazul democrațiilor, unde se execută până și persoane cu dizabilități mentale. Sursele de neliniște se multiplică. Țări care au susținut moratoriul au reluat de execuțiile, cum ar fi Pakistanul sau Indonezia. Mai rău, Senegalul, care abolise pedapsa cu moarte, acum vrea să o restabilească, ceea ce ar fi o premieră și o breșă dramatică. Alte țări care sunt uh, Eh, cele care practică cel mai mult eh, pedapsa, eh, cresc numărul execuțiilor, Iranul Arabia Saudită. Lupta împotriva drogurilor, dar și a terorismului, servesc drept pretexte pentru multiplicarea acestor pedepse după, aceste, după procese sumare ca în Egipt. Țările care au restabilit pedapsa cu moartea, așa cum a făcut Tunisia, deși acolo există un moratoriu din 1991. Țările noastre nu sunt Uh, uh, ferite de uh, această situație, cum arată declarațiile populiste ale lui Victor Orban. Așadar, într-adevăr, trebuie să convingem să susținem programe de educație populară, să veghem că programele și banii europeni nu servesc niciodată să financeze direct sau indirect aceste practici barbare. Mai mult decât niciodată trebuie să rămânem vigilenți. Merci beaucoup, Madame Députée. Mulțumesc, doamnă deputat. În numele grupului Verzilor, doamna Barbara Lochbiller. Un minut și jumătate. Danke, Herr Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Pedepsa cu moartea nu este un răspuns adecvat la crimă și infracționalitate. Dacă statul are drept de viață și de moarte asupra cetățenilor, nu se va ajunge la dreptate, ci la răzbunare și irosire ceea ce justifică politica Uniunii Europene de a, se, de a cere o abolire mondială a pedepsei cu moartea. 33 de state au um, eliminat deja această pedeapsă cu moartea în practică, dar nu și în lege, și 140 au abolit-o complet. În 2014, din păcate, au continuat execuții și au, s-au făcut din nou execuții în state unde se întrerupsese această practică. În 33 de state se aplică pedepsa cu moartea pentru uh, infracțiuni legate de droguri, cum ar fi China, Iran sau Arabia Saudită. Uniunea Europeană se impune și aici pentru abolirea pedepsei cu moartea. În același timp, Uniunea Europeană și statele membre uh, participă la programe de combatere a traficului de, draguri, de droguri în acele state. Verificarea independentă a programelor ONU din Pakistan și din Iran stârnește uh, suspiciuni că există legături între aceste programe și pedepsa cu moartea pentru respectivele infracțiuni. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că uh, programele pe care le susține sunt uh, corecte și că există informații disponibile despre acele programe, pentru că pedepsa cu moartea pentru infracțiuni legate de droguri nu trebuie să mai fie aplicată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamnă Lorbiller, acceptați un cartonaș albastru de la domnul Corvin Miche? to continue with the debate. Cred că e mai bine să continuăm dezbaterea. Mulțumesc. Um, obi... Mulțumesc. În numele grupului EFDD, domnul Arnott, un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt fan al pedepsei cu moartea, chiar dacă sunt mare fan al democrației. Uh, am ascultat poziția anti-pedapsă capitală celor care sunt împotriva pedepsei capitale și sunt în mare parte de acord cu ei, dar dacă i-aș întreba pe alegătorii mei ce părere au, atunci cred că părerile ar fi împărțite. Uh, dacă cineva care ucide cu sânge rece uh, ar trebui să, să fie executat sau nu. Când mi se cere să condamn, uh, mi se cere să condamn sistemul uh, injust uh, al Arabiei Saudite și o voi face, nu din cauza pedepse cu moartea, fiindcă asta este o decizie a unui guvern suveran, ci pentru, ci pentru, uh, uh, ci pentru injustiția care se uh, aplică, dar uh, nu cred că nu cred că, nu sunt de acord cu piața capitală, dar nu cred că trebuie să spunem că, pe, că părerea noastră este singura valabilă. Mulțumesc, acceptați un al vostru de la colegul dumneavoastră? Domnul uh, Etheridge, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, eu și colegul meu suntem uh, pe aceeași lungime de undă de cele mai multe ori, dar nu aici. Uh, dumnealui este mai moderat uh, uh, și, bineînțeles, unele crime pot fi iertate numai de Dumnezeu, dar nu sunteți de acord că democrația trebuie să primeze în orice stat și pentru orice politician, iar dacă poporul unei țări, în mod democratic, hotărăsc prin referendum să reintroducă pedepsa cu moartea, atunci, ca democrați adevărați, noi trebuie să respectăm această decizie. Vă mulțumesc! Cred uh, în principiul uh, democrației, bineînțeles, și dacă poporul uh, unei țări dorește să reintroducă pedeapsa capitală, atunci, da, mă plec în fața lor, dar în, dar în același timp, vă rog, domnule Estrich, să acceptați că dacă părerea mea câștigă, atunci trebuie să accepte și domnia sa acest lucru. Asta înseamnă democrație. Eu nu cred că putem să avem încredere uh, că statul are tot timpul dreptate și să-i se permită această putere de viață și de moarte, lucru care odată făcut nu mai poate fi luat înapoi. Vă mulțumesc. Doamna Comodini Cachia. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Abolirea pedepsei cu moartea este esențială pentru protecția demnității umane și a drepturilor omului. Să fie clar, când vorbim despre abolirea pedepsei cu moartea, nu spunem că o crimă trebuie să rămână nepedepsită. Dar uh, pedepsa trebuie să fie proporțională cu crima și începește pedepsa cu moartea e o problemă și mai importantă nu putem tolera impunerea unei pedepse care ea este ea însă și o încălcare a drepturilor omului pentru că atacă demnitatea umană. Când considerăm persoane vulnerabile, cum sunt minorii care sunt încă supuși pedepsei capitale și vedem că pedepsa cu moartea este dată în sisteme judiciare care nu inspiră niciun fel de încredere în legătură cu standardele Uh, judiciare, atunci trebuie să avem un angajament cât mai mare pentru abolirea acestei pedepse la nivel mondial. Este bine că statele membre acționează pentru a crește gradul de conștientizare privind pedepsa cu moartea în ziua dedicată acestui subiect, dar e nevoie de mai mult uh, angajament. Trebuie să întărim susținerea politică și financiară pentru a încuraja dezbaterea publică, să întărim uh, poziția publică prin strategii de uh, discuții și prin uh, înlocuirea pedepsei cu moartea, uh, oferirea de asistență judiciară și dreptul la un proces corect. Vă mulțumesc. Uh, thank you. Mm. Mulțumesc. Acceptați o un cartonaș albastru în partea domnului Corvin Miche? No, Chair, I do not. I'd rather... Nu, aș prefera să continuăm dezbaterea.

Mulțumesc. Nimic nu este la fel, ca definitiv, la fel de definitiv precum moartea. La fel de imobil. Și cu toții suntem supuși greșelii, inclusiv uh, tribunalele. Se întâmplă în toate țările ca persoane să fie liberate din închisoare după ani de zile, în momentul în care se dovedește că au fost condamnate pe nedrept și că sunt nevinovate, dar moartea este definitivă. Nu putem să îi înviem pe morți. Statul trebuie să ocrotească viața oamenilor. Pedeapsa cu moartea este o pedeapsă crudă. Nu este civilizată, nu este umană. Iată de ce cer președinției și comisiei, care este absentă, să facă din acest lucru o prioritate și să-și aducă contribuția la abolirea pedepsei cu moartea oriunde are loc în lume. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pablo Iglesias. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, după cum uh, știți, mâine va avea loc o declarație a regelui Spaniei Familia sa este foarte apropiată de familia regală din Arabia Saudită, o țară campioană la pedepsa cu moartea. Poate că ar fi bine ca mâine plenara să discute această preocupare cu regele Spaniei și deputații spanioli să ceară regelui să-și folosească influența pe lângă monarhia saudită pentru a, ca aceasta să pună capăt pedepsei cu moartea. Va fi greu pentru că nu sunt mulți deputați spanioli prezenți în sală, se pare că subiectul nu interesează. Se pare că suntem cu toții împotriva pedepsei cu moartea. Avem impresia însă că Uniunea Europeană are prea mulți parteneri care uh, aplică pedepsa cu moartea și nu le cerem să o abolească. Cred că un gigant economic cum este Uniunea Europeană și-ar putea permite să aibă mai puține uh, vorbe goale și mai puține comemorări și mai multe exigențe pentru ca partenerii noștri comerciali să respecte anumite standarde. Mulțumesc. Doamna Lambert, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamne președinte. Ca și ceilalți colegi, salut uh, uh lupta împotriva pedepsei cu moartea, dar sunt de acord că trebuie să avem o abordare consecventă. Cred în că intervențiile Uniunii Europene pot fi eficiente, mai ales atunci când se fac în contextul unor negocieri care sunt importante pentru țările respective. Să zicem, cadrul GS, acordurile GSP Plus sau asistență pentru instituțiile de forță ale unei țări. Și sunt de acord cu cei care au spus că și calitatea justiției în atât de multe țări care au pedepsa cu moartea uh, lasă încă multe de dorit. Și, într-adevăr, utilizarea pedepsei cu moartea poate fi văzută în unele din aceste țări ca un instrument politic. Ca și alți colegi, regret faptul că Pakistanul și-a a renunțat la moratoriul primit pedeapsa cu moartea și a reluat execuțiile, inclusiv uh, uh, asupra unora care au fost judecați în timpul regimului Musharraf. Dar salut uh, suspendarea execuției lui Abu Bazid în Pakistan, o persoană cu mari dizabilități și sper că Uniunea Europeană va continua să urmărească acest caz în contextul GSP+. Mulțumesc! Thank you. Eh, onorevole Ignacio Corrao. Mulțumesc. Ignacio Corrao, un minut. Grazie, președinte. Mi sembra chiar că... Mulțumesc, domnule președinte. E limpede pentru mine că pedeapsa capitală este eh, cea mai atroce încălcare a drepturilor omului. Așa cum a spus eh, și domnul Valenciano la începutul dezbaterii. În Europa, noi uh, considerăm că pedeapsa capitală este o practică medievală care nu mai există și continuăm să stabilim relații comerciale strânse cu țări și care folosesc încă din plin pedeapsa cu moartea. Un stat pe care îl considerăm un prieten uh, Uh, foarte bun. Statele Unite ale Americii, mm, stat cu care avem legături comerciale foarte strânse. Să nu uităm că Statele Unite ale Americii au în continuare pedepsa capitală. Haideți să nu uităm că nu n-am putut să convingem un prietenul nostru bun să renunțe la pedepsa capitală. Mulțumesc, domnule Corau și felicitări pentru misiunea din partea Parlamentului European Kyrgyzstan și acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Corin Mica. Mulțumesc, domnule președinte, dar cred că ar fi mai bine și mai interesant să continuăm dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Polciac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 nu există probe științifice care să dovedească că pedepsa cu moartea um, iar uh, convinge pe oameni să nu mai comită infracțiuni grave. Nu s-a dovedit acest efect de descurajare, iar numărul infracțiunilor a crescut, uh, a scăzut, mă scuzați, după abolirea pedepsei cu moartea în anumite state și trebuie să subliniem acest lucru. Eu aș dori ca Uniunea Europeană să-și continue eforturile și să nu renunțe, pentru că mai e cale lungă până la abolirea totală. Dar în cazurile în care unele state mai um, aplică în continuare pedepsa cu moartea, trebuie să insistăm asupra unor standarde minime, să se impună pedepsa capitală doar pentru cele mai grave infracțiuni, să nu se aplice retroactiv, să se aplice doar la persoane majore, să nu se aplice la femei însărcinate, mame cu uh, copii mici sau persoane cu dizabilități sau cu handicap mental. De asemenea, ar trebui să existe dreptul ca pedepsa să fie modificată oricând. Premierul slovac Fico a scris o carte despre pedepsa capita capitală. Eu i-aș recomanda să-și mai revizuiască opiniile pentru că ce descrie acolo uh, el recomandă și pentru refugiați, deci cred că ar fi bine să se mai gândească puțin. Acum are cuvântul doamna deputată Ana Gomes, spune domnul președinte în portugheză. Un minut și jumătate, vă rog. Também eu subscrevo inteiramente. Subscriu și eu la ce a spus uh, doamna Valenciano. Prin această rezoluție ne reafirmăm angajamentul nostru în ceea ce privește combaterea pedepsei capitale în lumea întreagă. Uh, într-o lume în care Arabia Saudită și China sunt uh, în fruntea țărilor care au, aplică pedepsa cu moarte. Și um, în, nu se poate să se aplice pedepsa cu moartea pentru infracțiuni cu droguri în țări unde sistemul judiciar nu este bine pus la punct de pildă și unde, unde se, pot, se poate da naștere la um, abuzuri în Guinea Ecuatorială, în China, în Arabia Saudită, uh, în, chiar dacă comunitatea țărilor lusofone a arătat cu degetul la Guinea. Um, și uh, prin uh, și prin finanțarea și, și Uniunea Europeană trebuie să garanteze fonduri pentru combaterea traficului cu droguri în uh, anumite țări. Acestea mm, trebuie să fie însoțite de garanția că va fi, uh, va fi eliminată pedepsa cu moartea pentru a îi apăra pe cei mai vulnerabili din lanțul de narcotice trebuie să trebuie să nu facem uh, să um, trebuie să, să întrerupem, să, să nu uh, facem comerț cu bunuri uh, care pot fi folosite pentru piața capitală, de pildă din industria farmaceutică. Mulțumesc, domnul Hagi Gheorghiu. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva zile Arabia Saudită a anunțat că va decapita un tânăr și pe aceea vor crucifica în public. Deci nu este doar o insultă pentru Arabia Saudită, ci pentru noi toți. Pentru că noi suntem împotriva aceste pedepse, dar niciun guvern european nu face nimic, doar vorbim despre asta. În Iran îi uh, spânzură oameni în public, în piețe publice și oamenii sunt uh, spânzurați eh, în mod public de macarale și doamna Mogherini a vizitat liderii Iranului și nu a spus nici măcar câteva cuvinte despre pedapsa cu moartea, vorbim numai despre interesele economice pentru că embargo a fost ridicat, embargo împotriva Iranului. Deci ce trebuie să cerem eh, liderul Uniunii Europene este să facă gălăgie de fiecare dată când îi vizitează pe mai Când domnul Schulz vizitează Iranul, n-ar trebui să vorbească doar despre interese economice, ci să spună câteva cuvinte și despre această încălcare îngrozitoare a drepturilor omului. Și o ultimă propoziție, Statele Unite aplică de asemenea pedapsa capitală. A redus asta rata criminalității acolo? Mulțumesc, spune președintele. Acum doamna Annelies Doț, un minut. Thank you. Mulțumesc. După cum au spus mulți alți vorbitori, în această sâmbătă oameni din toată lumea vor manifesta împotriva pedepsei cu moartea, inclusiv în Regatul Unit, unde, pentru prima dată, susținerea pedepsei cu moartea a trecut la mai puțin de 50% pentru prima dată, ceea ce mă bucură foarte mult. Trebuie să condamnăm statele care aplică cel mai mult pedepsa cu moartea și, ca și colegii mei, aș vrea să subliniez cazul Iranului eu mă bucur că relațiile UE-Iran pe plan diplomatic s-au normalizat, dar mă perturbă faptul că nu am văzut o mai mare condamnare publică din partea Uniunii Europene a escaladării aplicării pedepsei cu moartea sub președintele actual. De asemenea, mă deranjează faptul că colegii conservatori din Marea Britanie nu sunt aici, în sală, la această dezbatere. În trecut au permis grupului să voteze liber sau să se abțină la astfel de rezoluții. Sper ca situația să se schimbe săptămâna aceasta și să condamnăm uh, utilizarea pedepsei cu moartea de multe regimuri nedemocratice din lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum uh, are cuvântul domnul Martin, un minut. Merci, monsieur le président. De manière quasi unanime... Mulțumesc, domnule președinte. Toți, aproape toți parlamentarii europeni condamnă pedepsa cu moartea, care este inumană, degradantă, barbară, se spune de foarte multe ori și nu are efect de descurajare a criminalității, cum dovedește cazul Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea, lista țărilor care aplică pedepsa cu moartea este încă foarte lungă. În Europa trebuie să fim foarte atenți cu populiștii care consideră că pedepsa cu moartea este um, un panaciu pentru problemele societății. Uh, cu toții uh, ne amintim de tânărul uh, saudit de 21 de ani care a fost arestat pentru că a participat la o, mani- la o demonstrație pentru democrație. Și nu vă descriu oroarea pedepsei care nu poate fi descrisă, ci Uh, vreau să vorbesc despre nădejdea acest, acestui tineret care se mobilizează pentru viitorul unei societăți mai, uh, mai corecte. Am două întrebări pentru reprezentantul Consiliului. Consiliul este gata să se bată pentru Ali, pentru democrație, pentru viața, pentru lupta împotriva cruzimii și să impună ca regulă a negocierilor internaționale respectarea dreptului omului, drepturilor omului Uh, și care să primeze în fața comerțului cu arme? Vă mulțumesc. Ok. Um, thank you. Mulțumesc. Ar... Kerem. Are cuvântul uh, domnul Molnar. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi uh, colegi. Una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene este faptul că nu mai avem pedepsa cu moartea. Nici uh, în uh, statele europene, membre UE, nici în alte state de pe continentul european și este foarte important ca Uniunea Europeană să fie un precursor în combaterea pedepsei cu moartea. Există state în uh, afara Europei care aplică în continuare pedepsa cu moartea și trebuie ca și acestea să înceteze în trecutul apropiat a apărut o provocare din interiorul Uniunii Europene. Victor Orban, premierul maghiar, dorea să reintroducă pedepsa cu moartea în țara sa, în țara noastră, ceea ce nu este acceptabil, este împotriva civilizației. Faptul că comunitatea europeană s-a pronunțat împotrivă și a intervenit dovedește faptul că valorile acestea sunt extrem de importante și puternice în Uniunea Europeană. Și trebuie să intervenim dacă un stat membru deviază către dictatură. Mulțumesc! Köszönöm Uh, Mulțumesc. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Ștetina, vă rog să luați cuvântul. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în uh, timpul mandatului așa numitului uh, moderat Rouhani, peste 2000 de oameni au fost spânzurați în Iran și în prima jumătate a acestui an 700 uh, de oameni au fost executați și numărul lor uh, se așteaptă să depășească 1000 până la sfârșitul anului. Este cel mai mare număr de execuții per capita la nivel mondial. Președintele Parlamentului nostru, domnul Schulz, zboară la Teheran la sfârșitul săptămânii. Vă cer, domnule președinte Schulz, în calitate de reprezentant al Europei, ca atunci când uh, semnați acordul cu iranienii să nu uitați drepturile omului. Vă mulțumesc pentru atenție. De cui? Mulțumesc. Deputidorul uh, Claudian uh, Frunzulica. Domnul Frunzulica. Cinque barzo, panie president. Ladies and gentlemen, I'm very concerned by... Domnilor și domnilor, mă îngrijorează faptul că spre despire de evoluția din ultimii zeci de ani, foarte multe țări au pus în aplicare, aplicat legislație care permite folosirea pedepsei capitale pentru infracțiuni cu droguri. Iată de ce susțin campania pentru abolirea pedepsei capitale în politica externă. Trebuie să discutăm cu țări terțe care, unde numărul execuțiilor a crescut sau care au încetat moratoriul pedepsei cu moartea. Pedepsa cu moartea este crudă și încalcă dreptul la viață care este consfințit în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Este un act de tortură care uh, care nu poate fi uh, acceptabil pentru țări care respectă drepturile omului. Trebuie să ne menținem poziția strictă împotriva pedepsei capitale care și, și să cerem un moratoriu internațional uh, pe calea către eliminarea pedepsei capitale. Vă mulțumesc. Uh, Anapilotis Notis Marias. Mulțumesc. Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană, statele membre au abolit uh, pedepsa cu moartea, ceea ce este chiar o precondiție pentru aderare. Dar această pedepsă este încă în vigoare în China și în state, ca, în state arabe ca Arabia Saudită și Iran. Dreptul la viață nu poate fi luat nimănui dacă după un proces corect um, ești uh, condamnat, dacă ți se dă o sancțiune care să te descurajeze să mai comiți infracțiuni, nu știu de ce este nevoie de mai mult decât atât și nu știu de ce sunt guverne care cer deschis sau mai puțin deschis reintroducerea pedepsei cu moartea. Este o pedeapsă care jignește demnitatea umană și uh, care încalcă dreptul la viață ar fi nevoie de pedepse descurajatoare, dar care să nu meargă până la uh, pedepse, până la pedepsa capitală. Eu sunt pentru abolirea acesteia pe plan global. Mulțumesc. Costas Crisogonos. Domnul Crisogonos. Η θανατική ποινή προσβάλλει την Pedepsa cu moartea este o insultă uh, împotriva vieții umane și transformă persoana condamnată în, într-un exemplu uh, pentru această crimă. Este o respingere totală a drepturilor omului pentru că, practic, încheie o existență umană. De aceea, ea este abolită în acord cu al doilea protocol al Tratatului de la, al Națiunilor Unite privind drepturile umane și politice și în acord cu alte tratate internaționale. Uniunea Europeană se bazează pe valorile de protejare a demnității umane, a drepturilor omului și încearcă să promoveze aceste valori conform articolelor 2 și 3 din tratatul fondator. Așadar, Uniunea ar trebui să promoveze în mod mai activ abolirea pedepsei cu moartea în țări cu care are relații comerciale sau politice, și ar trebui să facem tot ce putem pentru a încheia acest act barbaric. barbar. Mulțumesc, Igor Soltaș. Eh, hvala za besedo. Eh, torej... Mulțumesc, domnule președinte. Da, este un subiect care merită să ne rețină atenția abolirea pedepsei capitale trebuie susținută din, cu toate eforturile și în Uniunea Europeană poate să fie mândră că apără dreptul la viață. Țările care, care folosesc pedepsa capitală se comportă în mod reprobabil și trebuie condamnate de către noi. Noi ar trebui să facem presiuni politice asupra acestor țări. Din ce în ce mai multă presiune. Iar când negociem uh, acorduri comerciale cu astfel de țări, ar trebui să să folosim acest argument, că nu vom semna acorduri comerciale. Domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, întrebarea orală uh, cere Consiliului să preseze acele țări care au încă pedepsa cu moartea să o abolească. Nu știu dacă Consiliul ar putea să răspundă spunând că nu e treaba lui asta. Uniunea Europeană nu are niciun drept să spună unor țări civilizate că n-au dreptul să-și execute cei mai răi criminali. Și vorbesc de criminal, nu de oponenți politici. Nu mă pot gândi la un singur motiv pentru care criminali britanici, cum ar fi uh, criminalii din Moors sau criminalul uh, Power Black, uh, n-ar trebui să plătească pentru crimele lor cu viața. Dacă s-ar ține un referendum mâine în Anglia privind reintroducerea pedepsei cu moartea, cred că britanicii ar vota și eu cu siguranță aș vota pentru. Sper că aceste țări civilizate care au pedapsa cu moartea o să spună Uniunea Europeană să-și vadă de treaba ei. Thank you much indeed. Uh, par Mulțumesc, domnul Andrei Grip. Înainte de a uh, da cuvântul următorului vorbitor, uh, aș vrea să explic uh, tuturor celor care cer să ia cuvântul la procedura intervențiilor spontane că o astfel de cerere poate fi luată în considerare înaintea începerii dezbaterii propriu-zise. Deci, dacă în timpul dezbaterii cereți să luați cuvântul, nu vă pot da cuvântul. Odbywamy un debate. Mulțumesc, domnule președinte. Avem această dezbatere în fiecare an și de ce? Pentru că noi credem că toată lumea are dreptul la viață este un drept fundamental. Derivă din uh, demnitatea umană, din legea naturală. Civilizația europeană a trecut printr-o perioadă când aplica perioada, pedepsa cu moartea. Mai sunt câteva state care încă o utilizează. Eu vin dintr-un stat care acum 25 de ani a introdus moratoriumul asupra pedepsei cu moartea și apoi am abolit-o complet. Se pune întrebarea dacă avem instrumentele necesare ca să facem acest lucru în toate statele din lume. E un proces, nu e un proces simplu, totdeauna sunt argumente serioase uh, de partea lor, pentru că ei spun că trebuie să facă față teroriștilor, pentru că pedepsa cu moartea îi descurajează pe infractori, dar uh, se pare că sunt și multe alte argumente împotriva. Am adoptat foarte multe rezoluții aici și uh, rezultatul a fost că mulți uh, condamnați la moarte pe motive politice au fost grațiați și au uh, rămas în viață. Iată ce putere are Parlamentul European. Mulțumesc, doamna Caterina Chinici. Vă rog. Grație, grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Abolirea pedepsei capitale reprezintă una dintre realizările principale ale Uniunii Europene. Dar, uh, dar acesta este un obiectiv care trebuie dus mai departe cu hotărâre, dat fiind uh, numărul crescând de numărul de execuții din anul trecut. Noi trebuie să apărăm uh, valorile fundamentale prin toate mijloacele pe care avem la dispoziție și să facem presiuni asupra uh, guvernelor care, țărilor uh, unde este folosită pedepsa uh, capitală. Și uh, între timp, uh, execuțiile care nu au avut loc uh, trebuie uh, înghețate și uh, să se introducă moratoriu privind, aplicarea, privind folosirea pedepsei cu moartea. Pedepsa cu moartea uh, nu trebuie percepută ca imperialism cultural Pedepsa cu moartea nu, este, nu înseamnă justiție și nu poate fi tolerată. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Karski. Życie ludzkie jest najwyższą wartością i viața umană este cea mai mare valoare. și cred că trebuie să ținem cont de diferitele situații în care se pronunță pedapsa cu moartea. Suntem împotriva tuturor sentințelor uh, cu moartea, dar așa cum s-a subliniat corect în dezbatere, în cazul unei crime sau în cazul celor mai uh, abominabile crime uh, Există astfel de situații admisibile în legislația internațională, deși încercăm să facem ca toate țările să elimine gradual acest, această pedapsă depășită. Există totuși o altă situație în care pedapsa cu moartea se pronunță pentru adulter sau pentru crime politice, pentru schimbarea religiei sau pentru trafic de droguri. Aceste condamnări la moarte, deși sunt date de niște uh, tribunale, sunt de fapt niște crime ale acestor tribunale și oamenii care execută astfel de sentințe nu sunt decât criminali în haine de judecători. După al doilea război mondial, uh, procurorii și judecătorii naziști au fost și ei condamnați pentru ce au făcut și cred că astfel de judecători care pronunță uh, astfel de sentințe ar trebui să fie identificați și măcar puși pe o listă neagră dacă nu chiar să fie aduși în justiție înșiși. înșiși. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, Doamna... Mulțumesc, domnule președinte. Salut această discuție privind pedepsa cu moartea. Este o șansă ca noi să recunoaștem faptul că statele europene se opun de multă vreme pedepsei capitale. În această seară, eu aș dori să vă rog să vă gândiți și la Ibrahim Kawala, singurul cetățean european uh, irlandez deținut într-o închisoare din Egipt din 2013, care se uh, confruntă cu condamnarea la moarte. El a participat la un protest exprimându-și uh, un drept uh, fundamental. Amnesty International cunoaște situația lui și uh, deținerea lui încalcă articolul 2 din acordul Euromed. Salut comentariile domnului Schmidt dar, uh, și mă bucur că Consiliul European se exprimă puternic împotriva pedepsei cu moartea, dar faptele înseamnă mai mult decât vorbele. Egiptul e pe locul șapte la execuții și, anul, uh, și uh, recent s-a opus moțiunii ONU de a se uh, interzice pedepsa cu moartea pe plan mondial. Este momentul ca Uniunea Europeană și Irlanda să facă presiune asupra Egiptului și să-l salveze pe acest tânăr care așteaptă în închisoare condamnarea la moarte, pedapsa cu moartea. Mulțumesc, domnul Castaldo. Grazie mille. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 2, octombrie, pe 2, octombrie, 2 octombrie este ziua internațională um, a pedepsei ca pe 10 octombrie este ziua um, internațională împotriva pedepsei capitale. Pedapsa capitală este o crimă împotriva umanității. Ehm, iar ehm, aceasta este condamnat, ehm, este folosită de țări cum ar fi Japonia, SUA și așa mai, așa mai departe. Și pedepsa capitală este folosită de multe ori pentru a pedepsi opozanții nu ne putem. Uh, uh, ar trebui să ne folosim de acordurile comerciale pe care le avem pentru a promova drepturile omului. Peste 700 de persoane au fost executate în prima jumătate a anului și uh, peste 100 de persoane în China, un alt partener comercial al nostru. Am putea să folosim politica comercială pentru a promova drepturile omului Uniunea Europeană trebuie să combată în continuare uh, această pedeapsă rușinoasă, pedeapsa cu moarte. Mulțumesc. Domnul Tomașici. Europa ima svoj stav o smrtnosti. Mulțumesc. Europa are poziția sa începește pedepsa cu moarte și întotdeauna acesta este unanimă. Mă bucur că societățile noastre au eliminat această metodă de pedepsă depășită și că uh, și cei mai răi criminali sunt tratați totuși ca niște ființe umane, uh, pentru că noi suntem o civilizație care a fost uh, informată de creștinism. Cred că astfel de principii trebuie promovate în toată lumea, în special cu acele țări uh, cu care avem parteneriate puternice diplomatice, economice sau militare. Întotdeauna trebuie să nu uităm totuși diferențele culturale și uh, în acest moment politic delicat să alegem mijloacele prin care ne vom uh, atinge scopurile, pentru că pedapsa cu moartea nu are niciun loc în, în secolul 21. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele Consiliului European dau cuvântul domnului uh, Schmidt. Aveți cuvântul. Monsieur le Président, je pourrais uh, simplement conclure ce qui vient de... Domnule președinte, aș putea să conchid spunând că pedapsa cu moartea nu are ce căuta în secolul 21 Doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul extins și hotărât împotriva pedepsei cu moartea. Acest angajament este și un mesaj foarte clar pe care va trebui să îl transmitem statelor care nu au uh, ajuns încă în secolul 21, după cum ați spus. Nu există soluții simple. E clar că cu toate ocaziile trebuie să facem uz de persoasiune, să discutăm, să mobilizăm societatea civilă, ONG-urile, pentru a ataca efectiv această practică din alte vremuri. Opinia publică internațională poate juca un rol important și mă gândesc mai ales la tot ce s-a făcut la nivelul ONU Sigur că este un proces mult prea lung pentru că între timp mii de persoane au fost executate și sunt executate. Dar cred că această dezbatere arată că pe acest plan Europa își respectă valorile. Aceste valori trebuie să fie promovate și în statele care nu le împărtășesc. De altfel și facem acest lucru pentru că principiul drepturilor omului este stipulat în diferitele acorduri pe care le încheiem cu partenerii. Dar trebuie să fim realiști, să ne dăm seama că nu putem să blocăm sau să sancționăm refuzând orice fel de acord cu state care practică pedepsa cu moarte pentru că situația nu s-ar schimba. Mai degrabă, prin dialog și prin semnale foarte clare, vom reuși să le împingem către schimbare și cred că și aceste state vor ajunge cândva în secolul 21. Mulțumesc, domnule ministru. Aici se încheie dezbaterea.